procedură. toate lucrurile chiar trebuie să se încheie. Ne revedem uh, așadar la următoarea uh, ședință plenară. Rezoluțiile votate vor fi uh, transmise organismelor abilitate. Punct de procedură, aveți cuvântul, doamnă. Domnule președinte, cum spuneam, sunt foarte surprinsă de comportamentul dumneavoastră astăzi. În mod normal sunteți foarte corect uh, atunci când vine vorba de timpul de uh, intervenție, însă cred uh, că e destul de greu de înțeles cum ați putut să gestionați ședința de astăzi. E o dezbatere foarte importantă. Iar acum terminați ședința cu 18 minute mai devreme. E de neînțeles ceea ce ați făcut. Îmi pare rău. Stimată colegă, conferința președinților este responsabilă pentru stabilirea ordinii de zi. Dacă se întâmplă să uh, avem puțin uh, timp acum și să uh, încheiem mai devreme, e pur și simplu pentru că nu am prelungit la nesfârșit sec secțiunea de uh, Catch DI. Dacă am fi făcut-o, uh, poate domnul Caputo s-ar fi putut plânge că SND-ul n-a uh, intervenit cât ar fi dorit. Aveți cuvântul, domnule. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau doar să știu ce criterii ați folosit când ați dat cuvântul unui număr de 8 uh, vorbitori din partea ALDE și PPE și doar unuia din partea socialiștilor. Eu, unul, nu am reușit să iau cuvântul. Practic, uh, n-ar fi trebuit să-ți dați cuvântul decât celor care nu s-au exprimat anterior. Eu nu m-am exprimat, însă unul dintre colegii care au luat cuvântul l-au primit din nou. E o uh, acțiune discriminatorie și total nejustificată. Stimate colegă Caputo, Îți mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Trebuie să spun că de la bun început nimeni din partea SND-ului nu s-a, și-a exprimat dorința de a interveni. Dumneavoastră ați apărut abia la sfârșit. Uh, Domnului Giambaschi, uh, nu i-am dat cuvântul pentru că tocmai uh, intervenise. Serviciile au fost foarte atente cu ce s-a întâmplat în această după-amiază. Doar trei persoane din partea PPE au luat cuvântul, două persoane din partea ALDE și chiar dacă notasem 10 nume, am încercat uh, să fiu corect și să aplic uh, regulile. Nici colegii din celelalte uh, grupuri nu mi-au făcut viața mai ușoară. Ședința se suspendă.